negociere, până la urmă a fost sfârșitul unui proces de negociere care a fost marcat de spiritul colaborării. Vă mulțumesc! Mulțumesc, cu această dezbatere a luat sfârșit. Votul are loc mâine la ora 12. Doamnelor și domnilor, următorul punct de pe ordinea de zi este raportul domnului Kaczmarek. Impactul deconcentrării gestionării de către Comisie a asistenței externe privind furnizarea de ajutor. 4 minute. Sprawozdanie, które Państwu prezentuję, dotyczy... Domnule președinte, domnule comisar, raportul pe care îl prezint astăzi se referă la impactul uh, decentralizării uh, managementului uh, gestionării de către Comisia Asistenței Externe. Asta înseamnă mutarea acestui management din Bruxelles la sediile uh, delegațiilor Uniunii Europene din statele membre. Obiectivele sale pe termen lung uh, includ o eficiență mai bună, o implementare mai rapidă a ajutorului și o procedură de management financiar mai bună. De aceea a fost, implicat și, a fost implicată și Comisia de Control Bugetar. Un alt scop este o mai bună calitate a asistenței oferite statelor membre și sunt sigur că veți fi de acord că o abordare deconcentrată are o serie întreagă de avantaje. Deciziile sunt luate mai aproape de beneficiari, va fi o mai bună coordonare și armonizare a activităților diferitelor donatori. În același timp, această abordare va asigura responsabilitatea uh, instituțiilor locale. Dați-mi voie să subliniez că deconcentrarea nu va rezolva toate problemele, trebuie să vedem ce alte sarcini suplimentare trebuie implementate pentru a asigura o eficiență mai mare a ajutorului. Uh, Ajutorul care este gestionat într-o manieră deconcentrată acoperă un, o gamă foarte largă, prea largă, de aceea trebuie să îmbunătățim coordonarea între Uniunea Europeană, statele membre și statele beneficiare și trebuie să uh, îmbunătățim coordonarea activităților noastre. O mai bună alocare a sarcinilor și o mai bună concentrare pe aceste zone în care Uniunea Europeană are un avantaj competitiv și posibilitatea de a construi valoare adăugată ar fi calea de urmat pentru a îmbunătăți eficiența. De asemenea, deconcentrarea va scădea costurile de uh, transfer al uh, ajutorului care este oferit. E o metodă bună, dar nu e singura metodă de reducere a costurilor. Alte metode includ susținerea bugetară care să se concentreze mai mult pe nevoile reale din țările beneficiare. De asemenea, cred că există și o, o serie întreagă de alte probleme asupra cărora trebuie să ne concentrăm pentru a crește eficiența în ultimii ani. Am constatat schimbări în compoziția echipelor care lucrează la nivelul delegațiilor. Un număr uh, mai mare de angajați se ocupă de probleme politice și comerciale și de aceea cerem Comisiei să se asigure că uh, există o, un echilibru mai bun în sensul că toate aceste funcții sunt uh, gestionate la fel de bine. Suntem de asemenea preocupați de uh, numărul mare de funcționari care părăsesc sistemul, ceea ce afectează memoria instituțională. De asemenea, începește punctele de contact. Acestea vor fi responsabile pentru coerența activităților legate de ajutorul extern Uh, și vor uh, verifica uh, efectul politicilor de ajutor al Uniunii Europene asupra statelor individuale. Sunt convins că instrumentele de ajutor extern ale Uniunii Europene ar trebui să se concentreze mai mult pe problema sărăciei. Reducerea și, în final, eradicarea sărăciei reprezintă sarcinile noastre care sunt specificate în articolul 208 din Tratatul de la Lisabona. De asemenea, subliniem că nici Comisia Europeană, nici statele membre nu ar trebui să folosească actuala criză economică drept justificare pentru a adopta o abordare de tipul mai mult pentru mai puțin uh, o abordare mai economică așadar, pentru că asta ar duce la o reducere a numărului de posturi în delegații. Vă cer să susțineți acest raport și vă mulțumesc pentru atenție. Președintele, mulțumesc pentru introducere și acum voi deschide procedura intervențiilor spontane. Am doi vorbitori pe listă. Mai întâi, domnișoara Băsescu. Mulțumesc, domnule președinte. raportul prezentat acum susține modificările instituționale adoptate prin tratatul de la lisabona

subliniez rolul jucat de autorităile locale în înelegerea mediului în care operează delegaiile uniunii. eficacia de da ajuda ao desenvolvimento é um- eficacitatea ajutorului nostru pentru dezvoltare este foarte importantă. Și asta merge dincolo de gestiune, dacă este ea centrală, centralizată sau nu, ă, dacă are loc la delegații. Trebuie să existe o coerență între politicile sectoriale ale Uniunii Europene și obiectivele anunțate pentru ajutorul pentru dezvoltare. Este foarte important uh, ca ajutorul să fie adecvat, să fie uh, adaptat la obiectivele sociale, trebuie să fie implementabil. Uniunea Europeană trebuie să sprijine, nu să decidă și să impună uh, lucruri și măsuri. Trebuie să ia în considerare voința poporului și oamenilor de la fața locului. Trebuie uh, încurajată și cooperarea nord-sud. Trebuie să se folosească uh, întregul potențial al oamenilor de la fața locului. Nu trebuie să perpetuăm dependența, pentru că de multe ori ajutorul, cum se întâmplă acum, se întoarce în țara de origine. Vă mulțumesc. Comisarul Lewandowski are cuvântul. Mulțumesc. Salutăm raportul domnului Cacimarec, precum și raportul Curții de Conturi, toate arătându-ne că exercițiul de concentrării gestionării uh, asistenței externe uh, aduce rezultate pozitive. Credem că ajutorul Uniunii Europene este acum furnizat mai bine și mai aproape uh, de către beneficiar. Pentru a exploata într totul acest potențial al descentralizării, trebuie să ne asigurăm că avem forță de muncă corespunzătoare. Acestea fiind spuse, suntem cu adevărat angajați pe direcția îmbunătățirii celor indicate în raportul Curții de Conturi și în raportul domnului Kaczmarek. Cred că ar trebui să facem mai multe, astfel încât să evaluăm mai bine rezultatele asistenței oferite de noi uh, și pentru a avea o cultură mai orientată către rezultate. Trebuie să ne concentrăm asupra resurselor umane și să le concentrăm pe acestea atunci când se detectează o nevoie. Iar nevoile pe care le observăm sunt Africa și delegațiile de vecinătate. În ceea ce privește chestiunea uh, cifrei de afaceri, 40% dintre agenții noștri contractați um, sunt contractați pe o perioadă de șase ani și creșterea acestei perioade ar putea să fie o problemă pe viitor. Și pentru ca acest agenți contractuali să fie mai puțini și pentru a lucra cu tot mai mulți uh, agenți interni, încercăm să îi mutăm pe aceștia de la sediul central la delegații, odată ce contractele lor s-au încheiat. Și am dori să avem contracte de șase ani și pe viitor mai degrabă decât contracte mai scurte și sperăm ca raportorul și Parlamentul să sprijine eforturile noastre pe această direcție. Relațiile cu un nou serviciu, cum ar fi Serviciul European de Acțiune Externă, care este un serviciu nou, joacă un rol foarte important. De aceea noi am căzut de acord să uh, divizăm uh, munca și vorbim aici despre responsabilitatea foarte mare a șefilor de delegație, care nu sunt numai ofițerii uh, competenți, ci care uh, joacă un rol foarte important. De aceea, uh, comisarul este responsabil în principal pentru implementarea bugetară și el este răspunzător și în fața Parlamentului. Deconcentrarea reprezintă o evoluție pozitivă, de aceea noi uh, suntem gata să urmăm recomandările și instrucțiunile care, sunt, uh, care se regăsesc în raportul domnului Cașmarec, precum și în raportul Curții de Conturi, astfel încât lucrurile să se îmbunătățească și mai mult pe viitor. Mulțumesc, domnule comisar, cu aceasta dezbaterea s-a încheiat, spune domnul președinte, votul va avea loc mâine la ora 12. Doamnelor și domnilor, doresc să vă anunț că ședința se suspendă pentru două minute, după care vom continua.